și pentru a pune capăt încălcărilor uh, omului din această, drepturilor omului din această țară și a crimelor împotriva femeilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelly. A fost ultimul uh, vorbitor. Acum uh, încheiem această parte a ședinței și trecem la raportul domnului Thomas Mann. Peter domnule președinte doamnă comisar dragi colegi comisia de ocupare transmite un semnal foarte important legat de schimbările demografice. Prezentăm un pachet comun intergenerațional. Este vorba de o mai mare echitate între generații dorim să ajungem la o discuție stabilă și pentru asta trebuie ca statele membre să creeze bilanțuri generaționale. Fluxurile de plăți pentru diferitele categorii de vârstă trebuie să fie calculate și să facă obiectul unor pronosticuri pentru ca oficiile de statistică să calculeze mai ușor veniturile obținute din uh, fiscalitate, din care urmează să se plătească pensiile și cotizațiile sociale. Trebuie făcută o anchetă de monitorizare referitoare la uh, consecințele dorite și nedorite pentru diferitele generații. Trebuie ca toate statele membre și uh, Uniunea Europeană să uh, aibă acest bilanț cu caracter obligatoriu. Nu considerăm că este nevoie de o vârstă de pensionare unică la nivel european. Trebuie să ținem cont de situațiile existente în statele membre Lucrătorii mai în vârstă nu trebuie să fie obligați împotriva voinței lor să renunțe la un loc de muncă numai pentru că s-a stabilit o vârstă de pensionare în mod arbitrar. Curtea de Justiție, în hotărârea sa din octombrie, a arătat că este imposibil să se accepte dispoziții obligatorii în acest sens. Nu trebuie nici ca persoanele mai în vârstă să fie dezavantajate din cauza vârstei. Trebuie să se implementeze un pact 50 plus de aici, de astăzi până în 2020 și să se atingă trei obiective. În primul rând, persoanele de peste 50 de ani trebuie să fie uh, ocupate în proporție de 55% cel puțin. Apoi, prepensionările și subvențiile trebuie să fie eliminate și în statele membre, persoanele care au peste 60 de ani trebuie să beneficieze de credite ca să poată să-și continue activitatea. La celălalt capăt al lanțului se află persoanele tinere. Noi dorim să găsim o garanție europeană pentru tineri. Trebuie ca uh, tinerii să nu Uh, stea în șomaj mai mult de patru luni și dacă se întâmplă să poată beneficia de ucenicii sau de alte posibilități nu trebuie să existe posibilitatea de a oferi calificări suplimentare tinerilor pentru ca ei să se integreze mai ușor pe piața de muncă. Mă bucur că Comisia a uh, inclus deja una din uh, cerințele din raportul meu, declarând cu câteva săptămâni în urmă că 2012 va fi anul îmbătrânirii active. Cred că este un semnal pozitiv. Și cred de asemenea că trebuie să se elimineze alte tipuri de discriminare. De exemplu, pentru persoanele în vârstă trebuie stabilite criterii noi în legătură cu asigurările, cu rezervarea de călătorii sau închirierea de mașini. Pentru că toate acestea implică birocrație suplimentară și cred că nu se ține cont de ideea protecției persoanelor de excludere. Din acest motiv, PPE-ul a propus o rezoluție alternativă Însă noi ceilalți la Comisia de în rest, la Comisia de Ocupare suntem de acord cu celelalte grupuri, am ajuns la 22 de compromisuri și la un consens extins. Vreau să mulțumesc colegilor de la celelalte grupuri pentru cooperarea constructivă de care au dat dovadă. Putem și vom face în așa fel încât uh, generațiile să se integreze mai bine și sperăm că acest raport privind uh, solidaritatea între generații să ducă la un drum pozitiv. Președintele, pentru Catch the Eye am mai mulți vorbitori. În primul rând, domnul Kelly. Mulțumesc. Complimente domnului Mann, care a menționat propuneri foarte importante pentru noi. În ceea ce privește persoanele vârstnice, cel mai important este să ne schimbăm atitudinea față de pensionare și față de muncă. Pensionarea trebuie să fie treptată și voluntară mai degrabă decât obligatorie. O persoană a venit la mine acum două săptămâni, mi-a spus că s-a pensionat. I-am spus uh, că are 65 de ani și mi-a spus că dacă ar mai fi așteptat un an, ar fi fost obligată să iasă la pensie, a preferat să iasă la pensie în mod voluntar. Cred că aceasta este abordarea pe care trebuie să o avem. În al doilea rând, tinerii și mai ales tinerii din țara mea sunt uh, grupul cel mai dezavantajat pentru că au datorii mari din cauza crizei bancare și în ciuda faptului că au o educație foarte uh, bună, uh, trebuie să plece dacă vor să muncească, trebuie să plece în străinătate. Avem nevoie de inovație în ceea ce privește uh, politica de ocupare și trebuie să oferim locuri de muncă. Vă mulțumesc. Doamna viciute. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Sunt de acord uh, cu multe din ideile ce se desprind din uh, raportul său privind solidaritatea între generații. Dar în momentul în care vorbim despre vârstnici, nu cred că ar trebui să renunțăm la prevederile privind pensionarea anticipată. Adesea aceasta este aleasă din, din motive care nu țin de alegerea personală și dacă ne gândim la criza economică, poate pensionarea anticipată poate fi singura soluție pentru persoane mai în vârstă care ar putea să-și piardă slujba. Sistemele de pensie diferă de la un stat la altul. Cred că ar trebui să ținem cont de experiența statelor membre și să nu alegem o soluție unică. Doamna Lind. Vreau să-i mulțumesc lui Thomas Mann foarte mult pentru munca depusă și pentru cooperarea de la Comisia de Ocupare. Mă bucur că atât de multe din amendamentele mele au fost adoptate în comisie. Trebuie să facem față, să recunoaștem că multe persoane în vârstă sunt tratate prost în multe state membre. Un exemplu fiind abuzul persoanelor în vârstă, dar mai sunt și alte moduri. Discriminarea pe criterii de vârstă la locul de muncă, de exemplu. De aceea, în acest raport, mă bucur că noi cerem să se implementeze directiva uh, privind munca 2020. Și de asemenea, mă bucur că amendamentul meu care cere să nu se introducă o uh, vârstă obligatorie europeană de pensionare a fost acceptat. Pentru că nu e bine să împiedicăm persoanele în vârstă să lucreze dacă ele doresc și pot să o mai facă. Trebuie să facem presiune asupra Consiliului să deblocheze directiva orizontală privind accesul la bunuri și servicii uh, care include și discriminarea pe criterii de vârstă. E timpul ca persoanele în vârstă să aibă aceleași drepturi ca toată lumea. Vă rog să votați raportul uh, inițial și nu amendamentul PPE. Mulțumesc. Domnul Iar are cuvântul domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe domnul Mann pentru raportul excelent. Cred că echitatea între generații este importantă într-o societate dezvoltată. Nu trebuie ca o generație să trăiască pe socoteala alteia. Ceea ce este logic într-o familie este mai greu de, a, de pus în practică în societate. Atunci când uh, iei un credit pe care nu îl poți rambursa, afectezi generația următoare. Am împrumutat planeta și trebuie să o predăm uh, mai departe generației următoare. Cred că atunci când se adoptă o directivă, trebuie să se țină cont de efectul pe care îl va avea asupra generațiilor următoare. Cred că acest raport merge în direcția cea bună. Mulțumesc. Doamna Figueredu. Nu aș cerut cuvântul, sunteți pe lista mea. În, în cazul acesta, doamna Slendanova. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, problematika mezigenerační solidarity. Mulțumesc, domnule președinte. Solidaritatea între generații este bine zugrăvită de raportorul nostru, domnul Mann, ca fiind și, în afară de aceasta, trebuie să ne asigurăm că vârstnicii vor avea parte de o pensie decentă. Iată de ce aliatul 90 reprezintă o problemă, fiindcă introduce înlocuirea sistemului pay as you go, sistem finanțat prin repartizare, de un sistem finanțat prin capitalizare. Avem probleme cu pensiile private care au fost uh, foarte afectate uh, în ultimii ani și uh, uneori au s-au devalorizat cu aproximativ 20%, au trebuit să-și vând activele în pierdere pentru a se menține pe lista de plătire. Sistemele de pensii finanțate reprezintă un produs financiar de risc înalt. Nu putem să ne așteptăm ca oamenii să se vizuiască pe acestea pentru a avea o pensie decentă. Și, se, și cere, trecem de la Cehia la Slovacia, din cuvântul domnului Micolaci. Mulțumesc! Schimbările demografice afectează piramida vârstelor. Cu o medie de 1,5 copii pe mamă în Uniunea Europeană avem o rată a natalității printre cele mai scăzute din lume. Constat probleme în societate care îi descurajează pe cei care vor să aibă copii. E greu să împaci viața de familie cu viața profesională, de aceea avem nevoie de stimulente fiscale care să promoveze natalitatea. De asemenea, trebuie să încurajăm îmbătrânirea activă, ceea ce înseamnă să eliminăm discriminările pe criterii de vârstă Salut politica privind îmbătrânirea activă, care îi va ajuta pe cetățeni să uh, participe la viața comunității și la munca comunității și să manifeste solidaritatea între generații. Haideți acum să auzim doi vorbitori din România. Mai întâi doamna Băsescu

Mulțumesc. Acum ascultăm Comisia, doamna Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. În primul rând, vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pe domnul Mann pentru raportul său care oferă o analiză cuprinzătoare a provocărilor cu care ne confruntăm la nivel demografic. Comisia salută faptul că raportul prezintă strategii care să-i permită Uniunii Europene și statelor membre să se pregătească pentru îmbătrânirea populației și să facă față acestor, consecințelor acestora. Oferiți multe soluții practice, cum ar fi programul pentru vârstnici, deci garanția pentru tineret, inițiativa de gestionare a vârstei, tandemul între generații și așa mai departe și se fac propuneri interesante în ceea ce privește aplicarea conceptului de solidaritate între generații, fiindcă, așa cum a spus și dumneavoastră, acesta este unul dintre țelurile Uniunii Europene după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. După cum bine știți, Comisia a adoptat deja două inițiative, o carte verde privind pensiile care va fi urmată de o carte albă pentru um, activitățile viitoare anul viitor și o propune pe baza propunerii dumneavoastră de um, a face din anul 2012 anul european pentru îmbătrânire activă. Vom avea și un uh, raport demografic care va sublinia tendințele demografice uh, Vom arăta și cum a afectat criza economică statele membre în ceea ce privește capacitatea lor de a se pregăti pentru îmbătrânirea populației. Următorii zeci de ani uh, vor aduce schimbări demografice Uniunii Europene. Uh, baby boomerii ies acum la pensie și, uh, și cei care intră pe piața muncii nu mai sunt atât de numeroși. S-ar putea ca migrația să reprezinte un aspect important aici, iar aceste transformări aduce noi provocări pentru uh, favoritorii de politici la nivelul statelor membre. S-ar putea să fie o piedică în calea atingerii scopurilor, țelurilor pentru 2020 dacă nu ne canalizăm potențialul demografic, ceea ce necesită o îmbătrânire activă, o îmbunătățire a tinerilor pe piața muncii, o integrare a migranților și a urmașilor lor uh, o promovare a migrației profesională și, în, și avem foarte mult de lucru și așteptăm ca Parlamentul European și Comisia să colaboreze cum trebuie. Mulțumesc foarte mult! Am încheiat discuția la acest punct de pe ordinea de zi. Mâine avem votul. Trecem acum la ultimul nostru raport.